poate să fie făcut într-un context post-Stockholm și aștept discuțiile cu Comisia Libe pe acest subiect. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar. Am încheiat acum discuția. Votul la propunerea de rezoluție pentru această întrebare orală va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem la o altă întrebare cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește viitorul uh, zonei economice europene. Dăm cuvântul în primul rând raportorului domnul Coferati. Grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar Am înaintat întrebări uh, care se referă la viitorul spațiului economic european, la modul în care putem adapta structura acordului pentru a remedia neajunsurile și pentru a întări piața internă. Colegii știu că acordul pentru spațiul economic uh, datează din 1992, deci am avut timp suficient să evaluăm cum funcționează. O serie întreagă de țări uh, care după aceea s-au alăturat spațiului economic european și Uniunii Europene au dorit uh, să poată să adere la piața unică, dar fără să adere la Uniunea Europeană. Ce e nou acum? Nu e vorba uh, atât de spațiul economic european și de membrii săi, ci de situația microstatelor. Uh, Andorra, San Marino și Monaco sunt țări mici, dar în termen economic sunt importante și doresc acum să adere la spațiul uh, economic european, la sistemul economic european. Vor să adere la structurile europene și la uh, instituțiile funcționale. Există două posibilități de a face acest lucru. Primul ar fi să există un acord de asociere cadru pentru țările acestea și Uniunea Europeană, uh, și apoi aceste trei microstate ar putea direct să adere la spațiul economic european. Trebuie să menționez Elveția. Elveția este singura țară care este acum membră a AFTER, care niciodată nu a aderat în mod oficial la spațiul economic european. Și vă amintiți că motivul a fost faptul că poporul elvețian nu a fost de acord cu acest lucru, a respins această aderare într-un referendum. Ce vrem să facem? Vrem o relație eficientă, efectivă cu cele mai mici state din Europa, deci trebuie să ne gândim pe ce cale mergem. Firește, există Elveția la care trebuie să ne gândim, și în cazul Elveției ar fi poate mai bine să continuăm cu acordul bilateral care a fost semnat între Uniunea Europeană și Elveția. Asta este o întrebare retorică pentru că eu cred că deja presupune uh, care va fi răspunsul. Totuși, așa cum am spus mai devreme, credem că a sosit momentul să găsim un acord instituțional pentru spațiul economic european. Au trecut uh, foarte mulți ani de când a fost uh, semnat, s-a câștigat foarte multă experiență și trebuie să vedem dacă experiența a fost uh, pozitivă sau dacă există și deficiențe. Considerăm că putem, pe baza acestei evaluări să facem uh, ajustările, adaptările la acordul privind spațiul economic european și să-l întărim. Și, bineînțeles, apoi trebuie să vedem ce opțiuni există, care dintre opțiuni este mai eficientă. A doua întrebare este legată de prima într-un mod uh, de nezdruncinat și se referă la impactul posibil asupra pieței unice dacă acordul privind spațiul economic european ar fi să fie extins. Uh, oficial, ele se pot, uh, ele pot adera la spațiul economic european și ar avea o relație cu Uniunea Europeană. Organizația aceasta este o organizație veche și este poate depășită și singurul motiv pentru care a rămas este că trebuie să menținem această relație cu Elveția dar poate că a sosit momentul să analizăm experiența pe care o avem și să găsim o manieră de a include Andorra, San Marino și Monaco în spațiul economic european, în timp ce așteptăm evoluțiile ulterioare ale relațiilor, ale relațiilor lor cu Uniunea Europeană. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este, se referă la preferințele dumneavoastră și la opiniile dumneavoastră despre această temă. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. O să răspund la întrebările noastre în ordine. După cum știți, uh, acordul uh, privind uh, zona economică europeană a fost negociat cu mulți ani în urmă în circunstanțe foarte diferite și părțile contractante înțeleg foarte bine mediul în schimbare. Așadar, Salutăm revizuirea funcționării acordului funcțional uh, promovat de Liechtenstein, Norvegia, uh, Comisia și AES uh, anul trecut în decembrie. Considerăm că acordul a continuat să funcționeze într-o manieră în general satisfăcătoare și salutăm eforturile substanțiale făcute de, cele, de țările membre trei care reduc, a reduce numărul de acte juridice care încă mai rămâne să fie Uh, încorporate în acord. E vorba de statele EFTA. Și cerem ca toate acestea să fie introduse. Este un principiu. Principiul certitudinii juridice garantează eficiența, sustenabilitatea și până la urmă și credibilitatea pieței interne. Așadar, asta trebuie să determine toate acțiunile uh, părților contractante în legătură cu funcționarea acordului. În ce privește uh, partea agențiilor europene, puterea acestora trebuie reflectată pentru a evita nivele dezechilibrate de aplicare a regulilor de piață. Actele juridice definesc foarte clar tipul de participare prevăzut pentru țări terțe, incluzând uh, state EA sau EFTA, ca membrii cu drepturi de pline sau ca membrii fără drept de vot. Uh, se fac eforturi pentru a găsi soluțiile cele mai uh, potrivite. Zona serviciilor financiare este cea care pune mari probleme în legătură cu puterile oferite autorității europene de supervizare. O altă problemă este legată de autoritatea de supraveghere EFTA. În uh, arhitectura pe două, uh, doi piloni, uh, pe de o parte aveam Uniunea, pe de altă parte aveam Mesa EFTA. Însă când e vorba de a, amendarea operatorilor economici, cum se prevede în unele regulamente, regulamente EFTA are o înțelegere uh, Uh, diferită în legătură cu faptul dacă ESA trebuie să aibă aceeași puteri ca și Comisia. Deci negociem ca să vedem cum poate autoritatea de supraveghere să impună amenzi asupra operatorilor economici. Ați întrebat în legătură cu extinderea uh, la Andorra, Monaco și San Marino. În decembrie anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare în legătură cu trei dintre acești membri din uh, Europa de Vest. A stabilit trei opțiuni de participare, de la cea mai ambicioasă până la cea mai puțin ambicioasă. Și în decembrie anul trecut, Consiliul a cerut analize suplimentare pe baza a două opțiuni. Mai întâi, participarea acestor țări mari în uh, EEA și apoi un acord de asociere menit să le dea acces la piața internă a Uniunii Europene, la măsurile sale și la politicile orizontale, incluzând Uh, mecanismele instituționale și urmând modelul uh, al zonei economice europene. Deci lucrăm pe analiza acestor diferite opțiuni și le vom, vom, susține, vom face un raport către dumneavoastră, Parlamentul European și Consiliul până la sfârșitul anului cu recomandări privind pașii următori. Uh, pasul, impactul posibil al participării Andorra, Monaco și San Marino este analizat, totuși dată fiind Uh, fapt, dat fiind faptul că e o populație foarte mică, deci vreo 150.000 de oameni o să fie totuși minim. Totuși, uh, regulile comune uh, sunt esențiale pentru a garanta certitudinea legală și condiții legale pentru toată lumea. În fine, începește Elveția. În vederea funcționării bune a ea, Comisia consideră că participarea Elveției la uh, zona economică europeană ar fi cea mai simplă soluție la problemele pe care le avem uh, acum în uh, relația cu Uniunea Europeană și extinderea pieței unice uh, către Elveția va fi benefică atât pentru consumatorii europeni cât și pentru cei elvețieni. Mai mult, uh, Eh, va exista mai multă alegere de produse, un mai bun schimb de produse, etc. Deci, eh, dar Comisia respectă dorința poporului elvețian ca deocamdată să nu fie partea zonei. Eh, aceasta ar crea probleme în cazul lor la implementarea regulilor de piață internă. Dar atunci când Elveția va hotărâ, dacă va hotărâ să ia parte, Comisia va găsi o soluție privind un cadru instituțional și se uh, pregătește de negocieri. Obiectivul este să asigurăm transparență maximă și certitudine juridică pentru operatori. Sper că asta răspunde la întrebarea membrilor. Mulțumesc, domnule comisar, și acum voi da cuvântul domnului Andreas Schwab în numele PPE doamnă președinte doamnă comisar e destul de târziu însă cu toate acestea mă bucur că ați răspuns la întrebarea comisiei inta atât de clar. țările mai mici despre care ați vorbit uh, vor fi mai luate în discuție de colegul meu Sanchez Schmidt, de aceea eu mă voi concentra pe Elveția, despre care ați discutat la sfârșit. Domnul Coferati a făcut cel câteva referiri la această țară și a spus că în cadrul negocierilor pe care le are Uniunea Europeană cu Elveția, acestea au început deja de mult timp și suntem foarte interesanți noi, europarlamentarii, să știm în ce stadiu au ajuns ele. Ați vorbit de un cadru interinstituțional pentru pentru un cadru și fără aderarea spațiului economic Euro- la spațiul economic european al Elveției. Sunteți de acord cu mine când spun că acordurile bilaterale în ceea ce privește dreptul uh, com, dreptul de competiție, acestea funcționează doar dacă Elveția ar fi de acord cu asemenea soluție. E o discuție care a avut loc și acolo, în Elveția, însă aș dori să aud și de la dumneavoastră cum arată tratatele în ceea ce, acordurile în ceea ce privește energia. Comisia consideră în continuare că poate exista un acord energetic cu Elveția doar dacă există un cadru instituțional despre care tocmai ați vorbit și care să fie acceptat de Elveția. În puține cazuri există asemenea contracte între Europa și Elveția, însă intervin aici niște probleme juridice și să vedem cum pot să fie închise lacunele care încă există. De, a m inter- de aceea m-ar interesa foarte mult evaluarea dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Ertug. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Cred că atât spațiul economic european cât și cele 120 de acorduri bilaterale care există cu Elveția ne arată ce putere de atracție are Uniunea Europeană pentru țările din afara Uniunii. Există exemple care ne arată că statele membre sau alte state care țin cont de părerea cetățenilor lor, de exemplu Islanda și Norvegia. Știm că Norvegia a avut, a încercat de două ori să adereze, însă Cetățenii au pus frână unui asemenea procedeu. În cazul Islandiei, Islandei știm care sunt uh, acum evoluțiile cu un nou guvern și o situație, situație economică mai bună și anume că a dispărut acest interes pentru aderare. Avem exemplul Liechtenstein, care este un stat care ar putea avea succes în cadrul spațiului economic european. Cât despre celelalte două microstate, cred că au interese diferite. De aceea am această întrebare pentru Comisia Europeană, pentru doamna Malmström. Ne-ați vorbit despre cele cinci opțiuni care există și că până la urmă și aici ar putea să existe o soluție individuală pentru aceste trei microstate. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Bilan. Mulțumesc foarte mult! Spațiul economic european pune în aplicare libera circulație a bunurilor, serviciilor și capitalurilor și lărgește serviciile Uniunii Europene, achiul comunitar, către alte țări. Pentru că e vorba de foarte multe regulamente, mai ales cele referitoare la protecția consumatorilor. Prestigiul Uniunii Europene ar crește dacă Elveția ar fi să devină membru. Intențiile acestea au fost exprimate de Andorra, San Marino și Monaco și ar însemna lărgirea familiei de state europeană. Sunt în, în favoarea lărgirii structurilor pieții, mai ales în ceea ce privește fluxul de bunuri. Iar uh, proiectul coordonat de Norvegia este un bun exemplu. Este un proiect care va facilita acordarea Uh, achiziției online între statele membre ale spațiului economic european. Propun lărgirea acestui spațiu pentru a include Tur- Turcia. Turcia uh, de mai bine de 50 de ani are niște acorduri de asociere, dar nu are acces clar la piață ceea ce ar duce la dezvoltarea economică și poate că a venit momentul să analizăm aceste acorduri pentru a-i reduce defectele. Doamna Sanchez-Schmidt are acum cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. De ani de zile, Parlamentul European nu s-a mai uh, aplecat în ședință plenară asupra problemei uh, legăturii statelor mici europene, uh, Monaco uh, și așa mai departe, uh, acceselor la piețele europene. De doi ani au, discu- au loc discuții de culise pentru a vedea cum se pot apropia aceste state de Uniunea Europeană. Deși uneori sunt arătate cu degetul din cauza fiscalității și a finanțelor, ele totuși fac eforturi considerabile ca să-și um, armonizeze legislația și să integreze acquis comunitar. Cu abia 150.000 de locuitori, fiind atât de mari, ele sunt niște microstate uitate de politica noastră externă. Ele fac parte integrantă din teritoriul european cu cooperare străveche, intensă și cotidiană. Fiind din sudul Franței, cunosc mai ales principalitatea Andorra, principatul Andorra, care e foarte important pentru dezvoltarea Pirineilor, zonei Pirineilor. Totuși, sunt obstacole. Cetățenii acestei, acestui microstat nu pot să călătorească și să se instaleze uh, liber într-un stat membru al Uniunii Europene. La fel, uh, întreprinderilor nu își pot exporta liber bunurile serviciile pe teritoriul nostru și invers. Mai rău, studenților nu pot beneficia de programe Erasmus acolo unde profită de ele studenți non-europeni. Monaco și San Marino au arătat o voință reală de a coopera pentru a duce la o reală coeziune teritorială europeană. San Marino va avea chiar un referendum uh, în legătură cu posibilă aderare la Uniunea Europeană. Comisia s-a angajat să elaboreze un raport privind avansul acestor negocieri. Uh, e important să respectăm termenele pentru a nu descuraja micul nostru vecin. Comisia crede oare că o aderare a acestor microstate la spațiul economic european e posibilă? Dacă nu, de ce nu? Și în orice caz trebuie să implementăm o cooperare echilibrată, atentă, simplă și deschisă în beneficiul tuturor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Sanchez. Domnul Liberațchi Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar malmstrm pentru răspunsurile date. Ați menționat că avem un tratat valid care trebuie verificat. În al doilea rând, există niște riscuri acum în ceea ce privește relațiile pe care le avem cu statele pe principiul reciprocității trebuie să menținem un simț al proporționalității. Pe de o parte, avem un uh, miliard de oameni în Uniunea Europeană și trei microstate. E o situație dificilă, dar ne dorim să avem acces la piața acestor uh, state. Trebuie să verificăm ce va însemna pentru noi accesul lor pe piața noastră. Vorbesc despre supraveghere bancară, aspecte financiare și așa mai departe. Sunt elemente importante. În primul rând, trebuie să vedem dacă aceste state vor să adere la spațiul economic european. Mulțumim, are cuvântul doamna Hanslik. Șanovni Państwo. Mulțumesc. Bună seara, doamnelor și domnilor. Piața unică, piața internă, aduce beneficii statelor membre și cetățenilor asigură foarte multe șanse, libera circulație, libertatea de a găsi un loc de muncă și de a participa la educație în orice stat membru din Uniunea Europeană. Facilitează găsirea unui loc de muncă și de asemenea stimulează activitatea firmelor, astfel încât aceste activități se dezvoltă uh, dincolo de granițele unui stat membru, promovează și crearea de locuri de muncă atât de important. Deci o piață mai mare pentru Europa înseamnă mai multe șanse pentru dezvoltarea economică. De aceea ar trebui să susținem conceptul de întărire a legăturilor cu țările care doresc să facă acest lucru, cum ar fi San Marino, Andorra și Monaco ar fi important pentru aceste state și lărgirea spațiului economic european ar fi calea corectă pentru că ar întări potențialul și posibilitățile pieței unice. Iată de ce este important să avem variante optime pentru integrarea mai strânsă a acestor state cu Uniunea Europeană. Spațiul economic european este o șansă pentru o cooperare mai profundă dar trebuie să îmbunătățim condițiile din punct de vedere al aplicării regulamentelor pieței interne. Și mă întreb ce aspecte ale spațiului economic european trebuie îmbunătățite în primul rând după părerea Comisiei Europene cât privește aplicarea regulilor pieței interne pentru că în momentul în care un stat aderă la spațiul economic european, prevederile referitoare la piața internă devin parte a legislației statului respectiv. Deci aplicarea este de asemenea un element important al funcționărilor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Caras are cuvântul acum. Doamnelor și domnilor, în primul rând, Trebuie să vă felicit și eu pentru că v-ați sărbătorit ziua de naștere în această săptămână, doamnă președinte. În al doilea rând vreau să vorbesc despre subiectul nostru, viitorul. Obiectivul acordului spațiului economic european, înțeleg din articolul 1, că își dorește o consolidare a relațiilor comerciale și economice între părțile contractante astfel încât să existe un spațiu economic european omogen. Există libertățile de fundamentale de pe piața internă europeană, dar mai există și măsuri orizontale pentru cooperare. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de aceste elemente, pentru că am văzut de mult în cazul dezvoltărilor tehnologice, de cercetare, în educație, ocuparea tinerilor, energie, antreprenoriat și așa mai departe, am văzut că toate acestea sunt legate unele de celelalte. De aceea spun, trebuie să avem o gândire apropiată de acest spațiu economic european, pentru că ține de consolidarea spațiului economic european. Piața internă, moneda euro, sunt motoarele cele mai importante pentru bunăstare în Uniunea Europeană. Cel mai aproape de noi este Consiliul și Consiliul Europei. Dacă ne dorim să mergem mai departe, să ne gândim la viitor, să nu alegem nici un stat membru care nu face parte nici și din Consiliul Europei de asemenea, nicio aderare pentru state care nu fac parte din spațiul economic european. Există tratatele, acordurile bilaterale, dar spațiul acesta economic e foarte important pentru și pentru aderare. Așa ar trebui să ierarhizăm totul în legătură cu spațiul economic european, astfel încât am putea să eliminăm anumite probleme și am putea să clădim într-adevăr viitorul acestui spațiu economic european. Vă mulțumim, domnule Caras, ultimul vorbitor, doamna Bastos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Acum 21 de ani, S-a semnat acordul de creare a zonei economice europene. Ideea a fost să se extindă piața unică către Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest acord a permis relații comerciale și economice mai puternice între semnatarii săi prin crearea unei zone în care există libertate completă de mișcare pe bazarea celor patru libertăți fundamentale ale pieței interne. Dacă vreți să vă faceți o idee despre succesul acestei inițiative, în 2012 valoarea tranzacțiilor a fost de 160 de miliarde de euro. Asta în ciuda faptului că piața internă încă nu este încheiată. San Marino, Andorra și Monaco și-au exprimat acum dorința de a-și întări uh, legăturile cu Uniunea Europeană. Uh, piața unică va întări creșterea economică a tuturor participanților va fi un factor extrem de important în crearea uh, locurilor de muncă și creștere economice. Acest lucru este confirmat de evaluarea de impact și de ce a menționat doamna Malmström. Uniunea Europeană ar trebui să evalueze și să decidă, să evalueze funcționarea uh, acordului. și să încercăm să rezolvăm problemele care mai există, să optimizăm uh, potențialul pieței unice și să întărim relațiile cu San Marino, Andorra și Monaco. Mulțumesc. Acum procedura catch de ai mai întâi vreau să dau cuvântul colegului Plenković. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Htio bih kazati da evo... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Sunt din Croația și vreau să spun că aderarea noastră a arătat că și noi am lărgit spațiul economic european. Și, de asemenea, ne-a făcut mare plăcere să aderăm la, această, la acest spațiu și e comparabil cu uh, EFTA. Trebuie să extindem piața unică europeană și nu cred că ur- următoarele aderări la spațiul economic european uh, ne vor pune probleme. Unele țări, sigur că trebuie să îndeplinească anumite criterii, sunt de acord cu analiza doamnei comisar Malmström apropo de modul în care putem întări cooperarea cu spațiul economic european și mă interesează foarte mult să aud uh, să, care este opțiunea preferată de, comis, de doamna comisar pentru întărirea spațiului economic european. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, fost am responsabilitatea în calitate de președinte al delegației pentru EA să mulțumesc Comisiei pentru că a ridicat acest subiect. Noi credem că revizuirea zonei economice europene trebuie să țină cont de evoluțiile pieței unice, mai ales în legătură cu transpunerea, implementarea și monitorizarea legislației privind piața unică. Uh, Comisia a spus că au trecut 20 de ani și e o lume diferită acum. Relațiile cu Andorra, Monaco și San Marino Uh, recent am avut un schimb de opinii cu ambasadorilor și înțeleg că discuțiile între aceste țări și Uniunea Europeană uh, continuă și cadrul uh, EA este foarte un important punct de referință pentru aceste discuții. Mă bucur că Comisia a adoptat o comunicare și așteptăm cu nerăbdare raportul privind Elveția. Am avut un dialog excelent cu Serviciul European de Acțiune Externă. Mi se pare că EAS, Consiliul și Parlamentul uh, sunt de acord asupra scopurilor generale și principiilor. În concluzie, cred că noul cadru instituțional ar trebui să conțină de asemenea un pilon interparlamentar care să permită acestui Parlament să-și aducă o contribuție uh, pozitivă. Mulțumesc ultimul vorbitor, domnul Maletici. Zahvaljujem predsjedavajuća. Evropski ekonomski prostor od 1992. godine kada... Mulțumesc foarte mult! din 1992, când a fost semnat acest acord, spațiul economic european a fost unul foarte benefic și a absorbit toate schimbările care au avut loc în ultimii 20 de ani. Europa s-a extins și spațiul economic european s-a transformat gradual. S-a schimbat destul de mult față de cum arăta în 1992. Există acum 6.000 de standarde diferite care sunt cruciale pentru funcționarea pieței interne. Cu toate acestea, trebuie să vedem cum putem să abordăm criza. Cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Trebuie să modificăm mașinăriile instituționale și să modificăm standardele. Trebuie să folosim într-un mod mai rațional bugetele naționale, astfel încât să reducem șomajul și să eliminăm sărăcia. Mulțumim, doamnă comisar, ultima intervenție pe astăzi. Mulțumesc, într-adevăr a fost o zi lungă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. O să încerc să răspund la câteva întrebări. Elveția, pentru a finaliza negocierile privind energia, trebuie să negociem cadrul instituțional, vor fi finalizate înainte de uh, posibilitatea de a aplica orice acord. Suedia, uh, Elveția va putea participa la piața internă uh, astfel. Întrebările privind San Marino, Andorra și Monaco. Încercăm să vedem care sunt posibilitățile, care sunt variantele. Peste câteva luni vom publica un raport și le vom discuta cu dumneavoastră. Din punct de vedere juridic, apartenența la spațiul economic european presupune apartenența la EFTA sau apartenența la Uniunea Europeană și niciuna din aceste țări n-a făcut cerere în acest sens. Deci trebuie să găsim probabil o altă soluție pentru a rezolva dorințele lor. Doamna Sanchez Smith mai este aici? Da, mai este. Apreciem rolul pe care uh, le au uh, microstatele la dezvoltarea politicii locale Raportul la care m-am referit uh, va răspunde probabil la problemele ridicate de dumneavoastră. Aplicarea legislației europene este obligatorie pentru toate țările care doresc să participe la piața internă. Cum poate să se petreacă în situația microstatelor este analizat în raportul menționat Acolo vom găsi răspunsurile. Voi trimite întrebările dumneavoastră la înaltul reprezentant, la Lady Ashton și probabil cineva din partea domniei sale va răspunde la întrebările dumneavoastră pentru câteva luni. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru uh, faptul că ați condus această dezbatere. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc tuturor pentru aceste discuții, stimați colegi. Următoarea sesiune începe mâine la ora 8 și jumătate și vă urez noapte bună.